So, uh, dear colleagues, dragi colegi, bună ziua tuturor și bun venit la întâlnirea noastră de după masă. Vom avea o dezbatere comună cu delegațiile uh, Parlamentului, delegația Parlamentului European pentru uh, regiunea țărilor din Maghreb. Este o adevărată onoare pentru mine să avem această ședință care este coprezidată de doamna Ines Ayala Sender, care este președinta acestei delegații. Situația din Libia este extrem de interesantă pentru noi și coordonatorii au hotărât uh, că vom avea o astfel de ședință pe tema Libiei, și până nu avem informații de primă mână, va trebui să avem reprezentanții ai UE care se ducă din când în când în Libia să vadă ce se întâmplă acolo. De aceea este atât de important să avem această ședință și acest debriefing în urma uh, summitului de pe 22 februarie, unde la Consiliul pentru Afacerile Externe s-a discutat situația din Libia. Începem la timp, sau mai bine zis, tocmai ați sosit la timp. Vreau să spun uh, bun venit domnului Piche din partea serviciului SEAE și domnului Ambrosi, reprezentant al Organizației Internaționale pentru Migrație. UNHCR a fost de asemenea invitat, din păcate își cere scuze pentru că n-a putut uh, trimite un reprezentant astăzi, dar avem un document uh, în documentele de lucru prezentat uh, de UNHCR. Am să dau cuvântul doamnei Ayala Sender, care dorește să facă și dânsa o prezentare. Vă rog. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând, uh, să ne exprimăm condeleanțele noastre față de uh, familiile din Libia, care ieri au, au uh, fost victime ale acestor atacuri și, de asemenea, față de familiile celor care ofereau îngrijiri medicale acolo. Ne-am luat angajamentul pentru a ajunge la o situație stabilă cât mai repede cu putință în Libia și facem toate eforturile în acest sens și uh, pentru ca cetățenii să trăiască în pace și siguranță. Știm că este greu în situația actuală, dar acesta este angajamentul nostru și prin întâlnirea de astăzi, prin ședința de astăzi, dorim să exprimăm solidaritatea noastră și condoleanțele noastre pentru familiile afectaților. Și pot să vă spun că din partea delegației pentru țările din Maghreb vreau să mulțumesc Comisiei Libe pentru posibilitatea de a organiza această ședință comună, care se referă tocmai la situația din Libia. Vreau să mulțumesc și reprezentanților din partea Serviciului de Acțiune Externă, domnul Piche, care ne va da informații actualizate pentru a ști cum merg negocierile, care sunt principalele obstacole și, bineînțeles, domnului Ambrosi, din partea Organizației Internaționale pentru Migrație. Dânsul ne-a ajutat de multe ori și ne-a prezentat uh, contextul general pentru a vedea cum se lucrează la fața locului și care sunt provocările principale cu care ne confruntăm în Libia. Pe 22 Consiliul a avut o dezbatere pe tema Libiei ținând cont tocmai de complexitatea acestei situații și reprezentantul special din partea secretarului general al Națiunilor Unite a prezentat un rezumat uh, al situației pentru a vedea care sunt progresele din punct de vedere politic, incluzând aici și posibilitatea de a adopta o nouă Constituție și de a organiza noi alegeri. Bineînțeles, dânsul a fost susținut pe deplin de ministrii de afaceri externe. în vederea uh, realizării unității și reconcilierii în această țară. Ministrii au dezbătut și pe tema angajamentului necesar din partea UE pentru Libia, pentru a susține tocmai eforturile făcute de Națiunile Unite în vederea Uh, unei situații stabile și pentru susținerea agențiilor Națiunilor Unite care lucrează în domeniul migrației și al fluxului migratoriu și pentru a ține cont de situația precară în care se află. Ministrii au prezentat și nevoia de a lucra în continuare cu țările de origine ale migranților, în special acele țări care sunt uh, țări vecine pentru regiunea Sahel. Avem um, astăzi o reuniune comună cu Comisia Libe și uh, cu toții dorim să-i ascultăm pe invitații noștri, tocmai pentru a vedea care sunt ultimele știri uh, în ceea ce privește angajamentele UE din Libia, cooperarea la nivelul ONU și, în mod specific, pentru că ne aflăm la Comisia Libe, care este situația uh, persoanelor, a migranților și a refugiaților. Mulțumesc! Vă dau cuvântul, domnule Pichet. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnelor președinte pentru uh, posibilitatea de a vă prezenta situația din punctul de vedere al SEAE și care este abordarea noastră față de Libia. Am pregătit un text pe care îl voi folosi, însă ultimele evenimente din Libia, din ultimele zile, ne arată foarte bine cât de puțin utile sunt documentele pre preparate dinainte. În urmă cu 10 zile, singurul aeroport uh, funcțional uh, în Libia uh, era cel de lângă Tripoli. Acolo a fost un atentat cu multe victime. Traficul a fost afectat. De asemenea, misiunea comună pe care o aveam între UE și Națiunile Unite și Uniunea Africană a fost și ea afectată. În urmă cu două zile la Benghazi am avut de asemenea un uh, atentat uh, cu mașină bombă, mașina capcană, uh, peste 30 de persoane omorâte și mulți răniți, bineînțeles cu consecințe enorme din punctul de vedere al stabilității și al securității în Libia. Chiar ieri am avut rapoarte oribile în legătură cu asasinări extrajudiciare a 10 persoane. Nimeni nu știe exact uh, cine erau aceste persoane, însă ele au fost uh, asasinate într-o execuție sumară și comandanții armatei libiene. Unul dintre comandanți este chiar uh, uh, acuzat de către Curtea Penală Internațională pentru încălcarea drepturilor omului și pentru crime de război pe care le-a săvârșit în ultimii doi ani. Toate aceste evenimente, bineînțeles, uh, pot uh, provoca și mai multe represalii din partea tuturor celor implicați și aceasta ne arată foarte clar cât de fragilă uh, este situația la ora actuală, cât de vulnerabilă este și forțele de securitate, precum și mediul de, uh, din punct de vedere al siguranței este extrem de afectat, iar Libia și lumea întreagă au nevoie de o soluție politică pentru această criză politică. Deci uh, aceasta pentru a face o scurtă introducere pentru ce s-a întâmplat la întâlnirea Consiliului de Afaceri Externe de luni, întâlnirea la care a participat și reprezentantul special al ONU, Hassan Salamei. Am avut o scurtă prezentare în fața ministrilor de externe din partea dânsului, urmată de o dezbatere foarte bună dezbatere care s-a centrat, bineînțeles, pe unul din cele două elemente în care UE și-a luat angajamentul în Libia, și anume partea politică. Există uh, un plan de acțiune pe care uh, domnul Salamai l-a prezentat în luna septembrie anul trecut, chiar după numirea dânsului, uh, exact pe această temă și există aici două elemente fundamentale. În primul rând, intenția de a organiza alegeri în Libia, alegeri prezidențiale și parlamentare. Ceea ce este, bineînțeles, o sarcină majoră și dificilă, mai ales în contextul de acolo, și pentru că uh, cadrul Uh, contextul necesar pentru uh, organizarea alegerilor practic nu există. Nu există o Constituție care să definească rolul președintelui și uh, știm că acordul legal în ceea ce privește felul în care um, se relaționează președintele cu guvernul și cu parlamentul nu este bine definit. Înainte de organizarea alegerilor trebuie să se facă foarte multe din punct de vedere juridic, și din punct de vedere operațional. Însă există și o parte pozitivă, și anume înregistrarea alegătorilor. Domnul Salamei uh, uh, era destul de optimist în acest sens și speră ca înregistrarea să se fi finalizat până la termenul stabilit. Un alt element important pentru organizarea acestor alegeri și pentru implementarea unui cadru legislativ necesar este acela de a organiza o conferință la nivel național. Domnul Salamei dorește să aducă la oaltă uh, o serie de actori cât mai largă cu putință, uh, actori de pe scena politică și economică, principalul obiectiv al conferinței fiind acela de a ajunge la un consens larg din punct de vedere politic pentru a asigura o recunoaștere a rezultatelor alegerilor. Organizarea acestei conferințe naționale reprezintă însă o provocare foarte mare, după cum este clar pentru toată lumea, și tocmai de aceea domnul Salamei o va face încetul cu încetul, uh, începând cu câteva subconferințe pregătitoare. Iată deci uh, foaia de parcurs pe care Națiunile Unite și uh, un altul reprezentant doresc să o susțină, pentru că doar prin organizarea acestor alegeri, care să fie încadrate de un cadru legislativ bun, cu excepția Constituției, dar în rest să existe un temei juridic suficient pentru organizarea alegerilor. Doar în felul acesta putem ajunge la o soluție durabilă din punct de vedere politic. pentru a rezolva criza politică actuală. Iată, deci, un prim element. În al doilea rând, o a doua perspectivă despre care s-a discutat luni la Consiliu a fost uh, pe partea economică. Aici uh, situația este oarecum uh, amestecată. Pe de o parte, din punct de vedere macroeconomic, rezultatele sunt destul de bune. Toate prețurile sunt în creștere, deci și veniturile de pe urma petrolului sunt în creștere, producția este oarecum constantă, peste un milion de barili zilnic. Deci, Practic, uh, Banca Centrală uh, colectează destule resurse, sunt bani care pot fi cheltuiți, dar ei nu sunt cheltuiți în mod eficient. O bună parte din bani uh, sunt plătiți pentru salarii, pentru uh, personalul guvernului, mulți dintre ei la nivel informal, milițiile respective și uh, puțin bani ajung pentru serviciile publice, pentru ministerele competente care au nevoie de finanțare pentru a distribui beneficiile către cetățeni. Deci, în ciuda rezultatelor uh, macroeconomice destul de bune și a, a uh, cursului de schimb constant, situația nu este chiar atât de bună. Însă există și o noutate. Uniunea Europeană s-a alăturat așa numitului proces de dialog economic care este în curs de ceva timp, până acum fără participarea UE, însă de săptămâna trecută ne-am uh, alăturat acestui proces și uh, dorim să participăm în uh, procesul de pregătire a politicilor condus de Libia. Aceasta din punct de vedere economic și politic. Și acum trec la un ultim element, migrația, care reprezintă, bineînțeles, o prioritate de vârf nu doar pentru UE, ci și pentru înaltul reprezentant în mod special. În anul 2017, și vom discuta acest lucru mai în detaliu ulterior, avem uh, date care s-au îmbunătățit, s-au înregistrat progrese, există mai puțini uh, uh imigranți care ajung pe teritoriul european, uh, mai puține decese pe mare ceea ce este, bineînțeles, uh, o îngrijorare crucială din punct de vedere umanitar. Mai multe persoane care sunt salvate uh, pe mare și mai mulți uh, care se întorc din Libia în țările de origine prin programul în care ne-am implicat și noi alături de Națiunile Unite și Organizația Internațională pentru Migrația. Deci e vorba de returnările Uh, voluntare. Mai există însă o serie uh, destul de mare de migranți uh, care vin ilegal, în jur de 600 de mii în Libia și aceasta reprezintă o problemă potențială enormă. În al doilea rând, sunt mulți migranți ilegali care se află în centre de detenție, conduse sau uh, sub auspiciile guvernului. Unele dintre ele sunt uh, gestionate de grupări uh, absolut informale, care nu recunosc autoritatea nimănui decât a lor, deci unde există probleme clare de uh, drepturile omului și criză umanitară. Iată de ce în altul reprezentant al Națiunilor Unite uh, și uh, Uniunea Africană s-au hotărât să uh, sprijine și mai mult programele de returnare voluntară pentru persoanele care se află în aceste centre de detenție. Obiectivul, bineînțeles, este acela de a-i convinge pe libieni să pună capăt acestor practici a, a arestării ilegale a migranților, însă între timp, dorim să avem și o soluție intermediară pentru migranții ilegali, pentru a-i separa de cei care migrează din motive umanitare. Un ultim element, care este și el o noutate, a fost acela al înființării unui grup de lucru între UE și Națiunile Unite la summitul Uniunii Africane uh, de la Abidjan în 29 noiembrie. S-a luat această decizie, grupul s-a întâlnit uh, deja pe 14 decembrie pentru a-și planifica calendarul de lucru și există un element cheie, acela de a susține programul de returnare voluntară, care este unul de natură operațională și există un alt element de natură politică și anume cooperarea cu autoritățile libiene. De fapt, această cooperare este în curs uh, de foarte mult timp și merge mai departe, dar dorim să o facem în special printr-o misiune comună pe care o vom organiza alături de Națiunile Unite și Uniunea Africană, chiar uh, uh, în această săptămână, pe 22 ianuarie, s-a organizat, însă, sau trebuia să se organizeze, însă până la urmă a fost uh, amânată din cauza atentatelor de la aeroport. Probabil că misiunea se va organiza în jur de 20 și ceva februarie. Iată care este situația actuală. Din toate punctele de vedere dorim să menținem cooperarea cu Națiunile Unite, susținem procesul politic uh, gestionat de Națiunile Unite și dorim o cooperare strânsă cu toate agențiile din cadrul Națiunilor Unite. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Piche, pentru toate aceste informații detaliate și am să dau cuvântul acum domnului Ambrosi. Vă rog. Vă voi oferi punctul nostru de vedere în legătură cu cele ce se întâmplă în Libia și în ce încercăm noi să facem, sigur, în parteneriat strâns, mai ales cu Uniunea Europeană și câteva dintre statele sale membre ținând cont și întotdeauna amintindu-ne uh, situația politică în general, care tocmai v-a fost prezentată și că aceasta mm, rămâne practic uh, să aibă o mare influență asupra tuturor celor pe care le încercăm noi să le facem la fața locului, uh, capacitatea noastră de a reuși sau a nu reuși să ne îndeplinim mandatul depinde de cele întâmplate în general în Libia și nu numai. În general sunt trei categorii de persoane uh, cărora Libia e vorba de aproximativ 180.000 de persoane în acest moment, un număr care din fericire este în scădere și bun, scăderea aceasta este constantă în ultimele luni, și nu vorbim de cifre mari. Apoi, uh, o a doua categorie, aproximativ 350.000 de de uh, libieni care și-au părăsit țara, au hotărât să se reîntoarcă, să încerce să reconstruiască Libia. Asta este a doua categorie de oameni pe care încercăm să-i ajutăm, pentru că, sigur, să ne asigurăm că ei se întorc acasă, să ne asigurăm că pot să și rămână și să Uh, reînceapă traiul la un nivel acceptabil. Toate acestea sunt esențiale pentru a susține stabilizarea țării și întregul proces politic mm, prezentat anterior. Și a treia categorie reprezintă singur migranții. În Libia sunt înregistrat direct aproximativ 620 de mii și sigur că situația în Libia este una care nu ne permite să uh, avem acces în toate teritoriile libiene, deci nu știm dacă e o cifră corectă sau nu. Am, aș spune 800 de mii de migranți după estimările noastre, poate puțin mai mult. Dar cam asta ar fi cifra estimată de noi la ora actuală. Cumva împrășteați pe tot teritoriul țării și uh, mare parte din ei, peste 50% din ei, din câte știm noi, uh, au spus foarte clar că principala lor intenție când și-au părăsit țara de origine a fost să uh, își găsească un loc de muncă în Libia. Libia tradiționalmente este o țară de uh, imigrație și uh, pe asta și-a și bazat economia în mare parte și, uh, oricât de ciudat ar părea, rămâne și la ora actuală o țară în care lumea emigrează. Mă refer la cetățenii Africii subsahariene. Deci marea majoritate a migranților care se află la ora actuală în Libia, cel puțin inițial, nu au avut intenția să încerce să traverseze Marea Mediterană spre Europa. Asta este un obiectiv secundar al unui procent dintre ei. Asta în cazul în care, sigur, nu reușesc să-și găsească un loc de muncă în Libia. Și atunci progresele politice, stabilizarea diferitelor comunități din Libia devin și mai importante, pentru că dacă reușim asta, e clar că vom reduce incidența acestei decizii secundare, adică acești oameni care iau decizia să ajungă în Europa și să nu rămână în Libia. Um, am avut și uh, câteva vești bune în ultima vreme, în ciuda aspectului general al situației, care nu este deloc roz. În fine, s-a menționat deja, dar e bine de subliniat, faptul că uh, numărul persoanelor uh, strămutate din Libia care și-au părăsit țara, dar care se reîntorc și rămân acolo, uh, e un număr ce crește de la lună la lună. E un trend constant care indică că cel puțin părți ale țării devin suficient de stabile ca oamenii să se poată reîntoarce. Și ăsta este un element important și această, această tendință trebuie consolidată și susținută. Altă veste bună este, iată ceea ce am auzit, că numărul celor care traversează Mediterana provenind din Libia a scăzut în ultimul an, să spunem, în ultimele luni. E o veste bună, dar are și aspecte problematice, pentru că sigur că de plină respectarea drepturilor fundamentale ale acestor migranți pe teritoriul libian nu este garantată 100%. Deci, pe de o parte, avem aspectele pozitive, că scade numărul sosirilor, și numărul deceselor la Marea Mediterană și din ce în ce mai multe vieți sunt salvate în larg, dar pe de altă parte aspectele negative. Și anume că nu se respectă drepturile omului și condițiile de trai, nici și să implicăm mai mult autoritățile și să ne asigurăm că ele respectă standardele eh, fundamentale de drepturile omului și eh, modul eh, uman de a trata migranții. Nu doar migranții, dar mai ales ei în acest caz. Și asta mă duce la chestiunea centrelor de detenție. Decizia să se accelereze uh, reîntoarcele voluntare din uh, centrele de detenție pentru a scădea presiunea și suprapopularea uh, în aceste centre de detenție, astfel încât s-ar îmbunătăți măcar parțial condițiile de trai din acest centru de detenție. Am văzut cu toții cnn nu l a vorbit despre asta, au fost uh, Uh, alte informații care au apărut în presă, care descriu foarte clar care sunt condițiile din aceste centre de detenție. Trebuie să spun că, fiind activ în acest domeniu de aproximativ 30 de ani, am vizitat tot felul de centre de detenție, etape de refugiați, cumva în lumea întreagă. N-am văzut până acum așa ceva. E, e extraordinar de proastă situația 400 de oameni uh, uh, teoretic într-un centru de detenție și practic 1000 de oameni și doar 4 toalete. Și asta e doar un aspect al situației groaznice de acolo. Deci trebuie să facem tot ce putem ca să încercăm să golim acest centru de detenție. Sigur că acest proces a însemnat o decizie a autorităților libiene de cumva a eliminat acasă și mm, rata la care oamenii părăsesc centrele de detenție. Însă s-ar putea ca acestea să fie din nou umplute uh, cu noi migranți. Există riscul acesta. La ora summitului de la Abidjan, populația din centrele de detenție se apropia de numărul de 20.000 din, din cauza luptelor din Sabrada, care mm, au, uh, au dus la o uh, înăsprire a uh, problemei centrelor de detenție. Acestor centre e de aproximativ 8.000 de persoane. Asta se pare că ne indică faptul că să scoatem oamenii din aceste centre de detenție, încercăm ca ei să se întoarcă la casele lor cât mai rapid posibil Acum, sigur că parteneriatul cu Uniunea Europeană în ce privește întoarcerile din Libia înseamnă nu doar deplasarea în sine, ci și susținerea pentru reașezarea și re. Mai ales pentru că, în primul rând, pentru că pentru a-i reintegra e nevoie de mari eforturi și în acest caz specific vorbim despre uh, cifre mult mai mari decât uh, prevedea planul inițial Inițial, numărul de uh, reîntoarceri din Libia, 700 de persoane <laughs> care s-au întors pentru aceeași perioadă, deci mult mai multe decât se prevedea inițial. Mă rog, asta este, este o veste bună pe de o parte, că oamenii aceștia au scăpat de o situație oribilă, dar e și o situație complicată, pentru că trebuie să ne uh, asigurăm că există mecanisme de timp, dar uh, se poate spune că totuși lucrurile se îmbunătățesc. Încă două puncte rapid și apoi sigur vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Un domeniu important pentru noi în care trebuie să fim activi e programul nostru de stabilitate. E una din regiunile cheie ale Libiei care a avut o mare influență asupra stabilității sau instabilității acestei țări. Așadar, facem toate eforturile pentru a avea mai multă coeziune socială, stabilizare, lucrăm cu liderii triburilor locale, cu vârstnicii. Un al doilea element. E o regiune în care foarte mulți, multe persoane inițialmente deplasate eh, extern și intern se întorc. Și atunci trebuie să sporim posibilitățile ca aceste persoane să și rămână acolo și să își reia pe cât posibil o viață normală. Mediterană spre zona de coastă. Și atunci, dacă vor avea mai multe opțiuni în acea regiune, poate că nu vor fi îndemnați să-și continue călătoria spre nord și nu vor ajunge în mâinile traficanților sau, în fine, în alte situații grave. Sigur, care și are sediul la Saba, a fost răpit și a fost Uh, deținut timp de trei zile după, ce, după care a fost eliberat datorită intervențiilor lideri locali și vârs, unor vârstnici care au negociat uh, cu răpitorii și nici uh, răpirea unui oficial ONU sau mă rog, eliber, eliberarea de fapt acestuia a fost negociată de lider local. Deci cert că ei văd latura pozitivă a activității ONU la fața locului. Și un ultim element, traficul de ființe umane. Uh, Eh, cred că și contrabanda de asemenea, cred că am văzut ființe umane care sunt vândute în Libia și cumva în întreaga țară, nu doar în centrele de detenție. S-a menționat eh, problema rapoartelor care circulă, deși, în fine, datele trebuie verificate, se vorbește despre aceste asasinate fără nicio formă de proces, execuții fără proces, poate doar foarte parțial, ca să spun așa. Însă, oricum, Uh, e nevoie de întreaga noastră atenție și de cooperare internațională, cooperare în domeniul poliției, în domeniul anchetelor, uh, magistraturii și știm că uh, celui trafic se află inclusiv în Europa, au conturi bancare inclusiv în Europa, acele persoane și ca să putem fi eficienți în combaterea traficului în Libia, E nevoie de cooperare internațională la diverse niveluri. E chiar esențială. Noi nu vom putea avea succes doar, limităm doar la arestarea celor care conduc embarcațiunile, uh, să spunem. Nu, uh, e nevoie de o... Nu sunt la Tripoli. Bun, mă opresc aici, vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumim, domnule Ambrozi. Spune președinte, mulțumim, mulțumim pentru atâtea uh, informații importante. Până acum am uh, o cerere de luare de cuvânt. Dacă mai doresc și alții, vă rog să mă anunțe. Doamna Vergia, vă rog, aveți cuvântul. Președinte. Uh, eu uh, fac parte din parlamentarii care s-au deplasat în Libia în cadrul Comisiei pentru Libertăți Civile. De fapt, <laughs> în Tunisia, spusele dumneavoastră, practic, sunt uh, confirmate de ce am văzut noi la fața locului și uh, ce ni s-a spus, mai ales de către reprezentanta UE în uh, la instituțiile europene, nu numai astăzi, ci și cu alte ocazii. Deci, ce m-a frapat pe mine, din ce ne-au spus organizațiile internaționale, Libia are o întreagă tradiție de migrație care practic nu a fost tulburată, ca să spun așa, de ca și când în Libia ar exista un guvern stabil care ar putea controla întregul teritoriu, păi e ridicol. La Tunis dialoguează și adoptă rezoluții, dat fiind că guvernul controlează doar 15% din teritoriu. Bun, chestiunea execuțiilor fără proces e adevărată. marea lor majoritate, acestea nu se află sub controlul autorităților sau așa numitelor autorități din Libia. În plus, situația este instabilă. Personalul e de la fața locului și acest personal trăiește sub teroarea miliților locale. Bun, e bine că așa trebuie să spun, s-au vândut celui care a dat mai mult. Și nu cred că asta va însemna pe termen lung o stabilizare a, din cifrele pe care ni le-ați dat. Ce siguranță aveți dumneavoastră în legătură cu faptul că numărul mm, persoanelor deținute în acea limită între îmbunătățirea condițiilor de viață, dacă îndrăznesc să utilizez termenul ăsta, că situația este extrem de proastă acolo. Deci limita între asta, eu la fel că că e o regiune foarte importantă. Când cunoaștem uh, cât de cât situația din Libia, știm că și acolo nimeni nu controlează cu adevărat această zonă, în afara triburilor locale, ca să spun așa. Și, în fine, eu cred că s-a subliniat aici o chestiune foarte importantă, așa nume finanțarea. Bun, e adevărat asta și pentru traficul de ființe umane. Știm că Libia, din ce în ce mai mult, e o teritoriu Europene. Și atunci, ce face Uniunea Europeană? Cel mai bun mod de a lupta împotriva acestor fenomene e să atacăm cauza, finanțarea, că dacă arestăm doar câțiva mici ca să răspundă la întrebări, că ați primit destule. Uh, uh. Aș dori să corectez două lucruri. Întâi, din uh, decembrie avem personal internațional în Libia, ONU și UNHCR, câte șase, transmi, am uh, dus personal acolo și prin contractanți părți terțe pentru a avea personalul nostru administrativ prin altă structură, ceea ce ne permite mai multă uh, flexibilitate. Iată, um, un membru al personalului nostru a fost uh, răpit săptămâna trecută când vorbesc despre centrele de, decen, de detenție, mă scuzați, uh, ca să fim preciși, vorbim despre uh, centre gestionate de guvern, oricare ar fi el. Există un număr necunoscut de centre de detenție private, nu știm unde sunt, câți oameni sunt, nu știm deloc ce se întâmplă. Știm că există, dar Uh, când vorbim despre centrele de detenție, nu despre acestea vorbim, pentru că pur și simplu nu avem destule inform- informații. Să le spunem cum sunt uh, conduse de miliția care este uh, care are puterea în zona respectivă, în momentul respectiv. Unele miliții răspund și în fața Ministerului de Interne, deci avem un amestec de miliții private controlate am lucrat în fiecare zi acolo cu uh, personalul nostru local și internațional, tocmai de aceea cam știm câți oameni sunt în aceste centre de detenție și uh, în ceea ce privește pe cei uh, care s-au întors acasă, noi ne-am ocupat de asta acasă, de cele mai multe ori cu zboruri charter. Deci aici datele noastre sunt destul de corecte. Tot ceea ce ați spus în rest este cât se poate de corect. Și asta este dilema noastră zilnică. Din punct de vedere al ONU, noi suntem în Libia pentru a face operații. Ce putem pentru a minimiza suferința libienilor și a migranților? Bineînțeles, nu există o autoritate care să, um, să aibă suficientă putere încât uh, cei care dețin puterea în teritoriul pe care tocmai, uh, în care tocmai operăm. Este o problemă, este mm, o preocupare și singurul lucru pe care îl putem face este să negociem în continuu cu uh, cei de acolo pentru a ne putea exercita mandatul. Asta s-a întâmplat până acum cu unele excepții, bineînțeles. Programul nostru am creat un fel de um, comitete de gestiune locale, care sunt uh, compuse din uh, aleși locali, uh, vârstnici, membri, șef de trib și așa mai departe. Iar um, scopul este ca împreună ce se poate îmbunătăți la nivelul comunității uh, locale cu ajutorul nostru, că e nevoie de săpat o fântână sau de construit o școală. Care este obiectivul? Întâi, niște mici acțiuni, acțiuni uh, alese de comunitate uh, care să discute despre ce își doresc, dar asta înseamnă că ei discută între ei ceva mai mult decât o făceau în trecut. Deci încercăm să uh, îmbunătățim într-o mică măsură controlul limitat al guvernului asupra teritoriului. Sunt cât se poate de, de acord cu această evaluare. Nu e guvernul de acord național, singurul uh, guvern uh, recunoscut care poate face ce fac de obicei guvernele. Asta, în plus, formăm autoritățile libiene în gestionarea migrației uh, nereglementate, inclusiv chestiunea drepturilor omului. Este un element cheie a ceea ce facem. Nereglementate, inclusiv chestiunea drepturilor omului. Este un element cheie a ceea ce facem. Asta are un impact uh, și asupra capacității noastre de a lucra pentru îmbunătățirea situației în centrele de detenție. Nu toate sunt controlate de guvern. Știm că sunt altele, după cum spunea și domnul Ambrozi, dar acolo nu putem lucra. Pentru atâta timp cât respectăm regulile suveranității teritoriale și asta facem singura cale de a rezolva lucrurile este prin civilizarea politică a țării, printr-un acord de pace care să um, instaureze un guvern eficient și recunoscut sprijinit și de o armată unită ușor de spus acest lucru, dar să obținem sprijinici de o armată unită. Ușor de spus acest lucru, dar să obținem în, uh, extinsă, în primul rând printr-un watchlist de țări uh, cu risc ridicat și în al doilea rând care vor fi țintiți prin sancțiuni. Asta se dezbate la New York, dar uh, în uh, sud și vestul Libiei. Un ultim punct, uh, personalul internațional, delegația UE, după cum ați văzut, un moment și personalul său merg la Tripoli o dată sau de două ori pe săptămână, sunt delegații de o zi. Uh, iată niște informații foarte interesante. Am să îi dau... Gracias, presidenta. Si solamente... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vreau să spun în încheiere că în urma acestor uh, două ultime intervenții putem să fim un pic mai optimiști, pentru că domnul Salame prin uh, acțiunile sale, prin uh, dialogul uh, pe care l-a promovat, um, are o șansă de reușită pe viitor, chiar dacă aceasta este, bineînțeles, condiționată. Există un plan de acțiune uh, în perspectivă și, deși foarte departe, se pare că putem vedea luminița la capătul tunelului prin aceste alegeri organizate. Pe de altă parte, uh, prin declarațiile de astăzi, în special din partea domnului Ambrosi, faptul că uh, s-a pus capăt uh, câtorva dintre situațiile cele mai groaznice și se încearcă o stabilizare a situației pentru libienii care au fost mutați prin încercarea acestui dialog atât de necesar, prin oferirea de posibilități și prin uh, programele de returnare uh, voluntară vedem că sunt, iată, uh, noi speranțe pentru noi. O ultimă temă care rămâne de analizat este spălarea de bani și cred că Uniunea Europeană și Parlamentul European ar trebui să includă uh, mai multe țări și nu neapărat să le scoate de pe listă, am uh, lucrat, de exemplu, în trecut cu Elveția foarte bine, tocmai pentru a identifica anumite conturi bancare, pentru că în aceste conturi existau uh, resurse care fuseseră trimise de către dictatorul Libiei. Deci, uh, iată, avem tot felul de capacități în ziua de astăzi, cibernetice și de tot felul, și putem să identificăm pe cei care sunt adevărații responsabili și beneficiarii acestei tragedii umane vreau să vă cer ca în declarațiile noastre să încercăm să implicăm toți actorii libieni și să nu hotărâm de la început uh, cine sunt cei buni și cine răi, să încercăm să implicăm pe toată lumea tocmai pentru a nu ajunge la situații uh, de confruntare suplimentară. Mulțumesc! Mrs. Ayala Sander. Mulțumim, doamnă Ayala Sander, și vă mulțumim, dragi colegi, pentru prezentări. Ană la aceste date și la activitatea acestei companii. În legislația europeană nu este prevăzut ca un sta- o instanță dintr-un stat terț să aibă posibilitatea unui acces direct la date. Ci întotdeauna, și asta este prevăzut foarte clar în regulamentul privind protecția uh, datelor, uh, de a urma, de a respecta acordurile uh, internaționale între Uniunea Europeană și Statele Unite. Avem acorduri de asistență oportun. Sorry that this the way do our work and our job here in the European Parliament. Mulțumesc, îmi cer scuze. Munca în acest Parlament uh, ne aduce în această situație teatrală în care ajungi alergând de la o, o dezbatere la alta. Ce doream să spun? Este, uh, în ceea ce privește Microsoft, am avut un schimb de opinii cu avocați specializați uh, în domeniul vieții private și drepturilor fundamentale a cetățenilor europeni și reciprocitatea uh, acestor drepturi în, uh, um, și aplicarea lor în, în Statele Unite. Avem o problemă aici. Departamentul de Justiție american vrea să oblige Microsoft să pună la dispoziție date stocate în afara Statelor Unite, mai exact într-o țară europeană, și uh, date care vizează cetățenii europeni. Și asta, bineînțeles, uh, ne privește direct pe noi, reprezentanții cetățenilor europeni. Întâi, drepturile fundamentale ale cetățenilor. Noi am uh, încercat să protejăm drepturile cetățenilor prin pachetul privind protecția datelor și apoi dreptul internațional este afectat, inclusiv uh, principii de drept internațional și anume respectarea legii statului în care un oficial își um, exercită activitatea. Deci, um, jurisdicția teritorială a anumitei țări. și deci se aplică legislația um, teritorială, nu a uh, țării în care a fost înregistrată o companie. Acest caz, Microsoft, în fața Curții Supreme, este uh, de foarte mare interes pentru Parlamentul European și pentru Uniunea Europeană. Cred că trebuie să îl urmărim îndeaproape și să tragem învățămintele necesare, așa cum am uh, încercat să o facem de fiecare dată când aveam probleme de reciprocitate, când a fost vorba de transferul datelor către Statele Unite. Ar trebui oare un judecător european să încerce să obțină date de pe teritoriul american fără acordul Statelor Unite? Credeți că ar fi posibil? Nu cred. Și intervin, bineînțeles, incertitudinile de pe urma uh, hotărârilor, uh, hotărârilor Curții de Justiție Europene în ceea ce privește um, transferul de date transatlantic după hotărârea Curții care a dezactivat așa numitul Privacy Shield așa numitul Safe uh, Harbor a fost uh, anulat și acum ne confruntăm cu incertitudine. Unele dintre aceste cadre juridice funcționau bine și unele au avut un impact și asupra legislației statelor membre. Aceste incertitudini trebuie rezolvate cât mai repede. Și cred că asta este treaba noastră, să discutăm aceste argumente juridice cu un angajament politic pentru respectarea drepturilor. Parte la următorul punct de pe ordinea de zi, um, legat din nou de domnul uh, Albrecht. Este vorba de regulamentul EN